Bine ați venit. Reluăm sesiunea plenară. Procesele verbale și documentele adoptate sunt disponibile. Primul punct de pe ordinea de zi